Good afternoon, colleagues. Can I call... Bună ziua, dragi colegi. Vreau să declar această ședință deschisă și mai întâi vreau să îmi dați acordul pentru adoptarea proiectului de ordine de zi. Mulțumesc foarte mult și apoi urmează aprobarea procesului verbal al reuniunii din 10-11 octombrie. Pot fi aprobate. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct este foaia de parcurs pentru viitorul transportului, considerantele amendamentelor, domnul Groș. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor colegilor, bineînțeles raportorilor Meissner, domnul Camăr, doamna Senalova, uh, care cu toții s-au dovedit a, foarte, a fi foarte deschiși în cadrul încercării noastre de a găsi compromisuri. De asemenea, vreau să mulțumesc colaboratorilor mei și secretariatului, bineînțeles. Asta pentru că cu toții au uh, depus eforturi susținute pentru a reduce cele 413 amendamente la un număr de 32 de amendamente de compromis. În aceste amendamente de compromis sunt peste 200, incluse 4, peste 280 de amendamente. Deci, re, e, e, e clar că efortul a fost susținut și uh, că ne-am atins obiectivele. Avem un aviz foarte scurt cu privire la Carta Verde, verde uh, un text foarte scurt în care am reușit să punem accentele potrivite. Nu mai are sens să discutăm acum despre uh, conținutul avizului. În orice caz, Uh, doar amendamentele, acele puține amendamente care nu au reușit să fie incluse în amendamentele de compromis, vor uh, prezenta puține uh, dificultăți în cadrul votului. Însă ar trebui să mai discutăm și despre vreo două, trei aspecte sensibile, asta pentru a defini activitatea noastră de mâine. În primul și în primul rând, trebuie să discutăm despre serviciile portuare. Știți prea bine că unii colegi nu sunt de părere că aceste servicii ar trebui să fie deschise. Alții sunt de părere că ceea ce Comisia a propus în trecut ar trebui să fie prezentat din nou de către Comisie în 3-4 documente diferite. Alți colegi au uh, considerat că propunerile inițiale ale Comisiei ar trebui să fie din nou discutate. Deci nu există niciun fel de consens, nici chiar în sânul grupurilor politice pe această temă. Și tocmai de aceea eu propuneam ca înainte de propunerea legislativă a Comisiei care va veni peste 2 ani, să cerem Comisiei ca în anul 2012 să ne informeze cu privire la intențiile sale. Am dori, asta era propunerea mea, de a afla din partea Comisiei care sunt intențiile sale cu privire la serviciile portuare. Între timp, uh, actorii sunt uh, de părere că ar trebui să afle și ei care este poziția comisiei. Ar uh, trebui, nu doar din punctul nostru de vedere, ci și din, partea de, din punctul de vedere al actorilor, să aflăm care este atitudinea comisiei și asta să o aflăm în 2012. Deci Asta este propunerea mea. Nu vreau să vorbim acum despre liberalizare sau neliberalizare, ci vreau să aflăm care este, care este părerea tuturor colegilor uh, pe această temă. Asta este amendamentul de compromis 26. Uh, la amendamentul de compromis 23, în ceea ce privește sistemele modulare europene, aș spune că până la sesiunea plenară am putea să fim mai preciși. Asta deoarece uh, procedura care este prezentată aici nu trebuie neapărat să depindă de, că, de comisie. Dar bine, nu asta este tema importantă în momentul de față. La compromisul 25, de asemenea, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că, în ceea ce privește cabotajul și deschiderea cabotajului, noi am inclus în acest amendament de compromis uh, ideile pe care le-am promovat și în trecut în Parlamentul European. spuneam uh, tocmai de aceea că cabotajul ar trebui să devină deschis atâta timp sau doar în momentul în care toate aspectele sociale sunt uh, reglementate. Această poziție am, am prezentat-o din trecut, îmi amintesc prea bine discuțiile pe care le-am avut uh, atunci, uh, dumneavoastră, domnule președinte și fostul raportor pe această temă, am, am avut discuții cât se poate de aprinse și uh, tocmai de aceea țin neapărat să să repet faptul că ceea ce stipulăm noi în ceea ce, în ceea ce privește cabotajul este pra- practic o preluare a discuțiilor purtate de către noi în trecut. În ceea ce privește comodalitatea eficientă, dați-mi voie să vă spun că noi ne dorim ca, într-adevăr, acest principiu să fie bine pus în aplicare. Nu mă refer acum neapărat la uh, acea limită de distanță de 300 de uh, kilometri, ci vreau să aflu din partea uh, statelor membre care este strategia lor, strategie ce vizează um, zonele transfrontaliere și în ce măsură strategiile pe care le vor uh, pune în aplicare uh, sunt într-adevăr concertate cu uh, strategiile vecinilor. Aceasta este în amendamentul de compromis 5 și 9. În ceea ce privește facilitățile de conectare europene și obligațiunile de Uh, proiect. Am reglementat într-o oarecare măsură aceste aspecte în amendamentul 10. Uh, deci, uh, în acest context vorbim clar despre obliga- obligațiuni pe proiecte, nu vorbim despre euro-obligațiuni și salutăm propunerea Comisiei cu privire la punerea în aplicare eventual a acestor obligațiuni pe proiect. Deci cam atât despre aspectele esențiale din punctul meu de vedere. Ați primit și lista de, vet, de vot. Eu sper că vom reuși să găsim uh, majoritățile necesare pentru acest aviz. Uh, ne-am dorit uh, de asemenea și lucrul acesta vreau să, să subliniez că ca ceea ce este stabilit deja în preambul să nu fie repetat în uh, textul avizului. De asemenea, am încercat să uh, să concentrăm exprimarea și uh, să lăsăm deschise acele paragrafe în care se face referire la uh, următoarele propuneri din partea Comisiei. Noi am stabilit de asemenea un calendar pentru propunerile acestea ale Comisiei. Comisia nu este neapărat de acord <laughs> cu, cu această propunere a noastră, dar noi ținem la acest aspect. De asemenea, un alt punct uh, esențial care a fost uh, pus în discuție în cadrul ședinței coordonatorilor de astăzi se, uh, era următorul. Deschiderea piețelor va fi inclusă, este deja inclusă în uh, compromis și uh, spunem clar că ne așteptăm uh, să obținem o propunere din partea Comisiei în anul 2012. Bine, nu am fost extraordinar de clari în, acest, uh, în această formulare și se prea poate ca colegii de la PPE să insiste pe o formulare mai clară în ceea ce privește uh, deschiderea aceasta. Bine, eu sper că nu, acest aspect nu va genera cine știe ce discuție a, aprinsă, însă vreau să vă anunț că acești colegi din PPE își, uh, s-ar putea să vină cu o propunere nouă. În orice caz, Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou pentru efortul constructiv de care ați dat dovadă și sper că veți susține compromisurile. Thank you, Mr. Grosh. Mulțumesc, domnule Groș. Din partea uh, grupului SND, domnul Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să îmi cer scuze în numele doamnei Senalova care nu a putut să vină astăzi aici, dar în numele grupului meu aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea domniei sale și pentru disponibilitatea de a colabora cu noi și cu alte grupuri pentru a ajunge la un compromis bun. Încă mai facem sugestii, am mai făcut sugestii până la finalul săptămânii trecute și sunt convins că majoritatea au fost introduse în uh, noile propuneri, așa că vă mulțumesc. Vreau să mă leg un pic de ultimul punct și anume liberalizarea căilor ferate. Sugestia mea ar fi să folosiți formularea din paragraful care a fost uh, îmbunătățit, și anume să nu spunem liberalizare, ci luând în calcul serviciile universale și așa mai departe. Deci să folosim aceeași formulare ca și până acum. Cred că asta ar uh, rezolva multe probleme. Câteva observații legate de compromisuri. Suntem de acord cu ceea ce ați spus în ceea ce privește pragul de 300 de km propus de comisie propunerea Comisiei este în termen largi destul de bună, pentru că vor să existe o cotă de piață mai mare pentru căile ferate pe distanțe lungi, dar trebuie să fie foarte clar că pe distanțe scurte se pot înregistra progrese în statele membre. Deci sprijin pe deplin ceea ce ați spus în legătură cu asta. Apoi, în grupul meu este foarte suspicios în ceea ce privește conceptul de gigaliners. Și nu sprijinim aceste uh, lucruri. Suntem bucuroși de compromisul 22, ați spus că anumite modificări legate de dimensiunile vehiculelor ar fi indicate și trebuie să ducă la emisii scăzute și să consolideze siguranța rutieră. Deci acest trebuie este extrem de important din punctul nostru de vedere. Din păcate, nu putem susține compromisul 23. Nu ar stârni o revoluție neapărat, dar noi ca grup vrem să transmitem un semnal politic că nu suntem în favoarea acestor uh, vehicule de tonaj uh, greu. În ceea ce privește serviciile portoare, Știți că în grupul meu nu există foarte mult entuziasm în ceea ce privește redeschiderea dezbaterii pe această temă. Bineînțeles, decizia rămâne la latitudinea Comisiei, dacă să existe sau nu o dezbatere suplimentară și studii suplimentare ale Comisiei sau discuții cu părțile interesate, dar noi nu vrem să adresăm în mod explicit întrebarea sau solicitarea Comisiei pentru a lucra pe această temă. Suntem în favoarea 10A ne bucurăm că ați introdus bondurile de proiect, obligațiunile de proiect, apoi la punctul 18, drepturile pasagerilor, este extrem de important că, în special în ceea ce privește serviciile de transport aerian, dar pe viitor probabil și în alte tipuri de transport, costurile sunt transmise în mare măsură uh, către pasageri, deci sprijinim modificările 100%. În ceea ce privește compromisul 24, transporturile rutiere, susținem cea mai recentă versiune, care se referă la necesitatea unui cadru legislativ în ceea ce privește deci, necesitatea de a modifica cadrul legislativ în ceea ce privește timpul de condus și timpul de odihnă. Am văzut cercetări, studii care au fost făcute anul trecut, care au arătat că există variații majore în ceea ce privește amenziile impuse și modul în care sunt aplicate regulamentele, deci vrem armonizare la nivel european. Dacă ne uităm la condițiile de lucru din uh, sectorul de transport, evident trebuie să îmbunătățim aspectele sociale pentru lucrători. Acest lucru este extrem de important. Acestea au fost observațiile pe care am dorit să le fac, dar ne-am înțeles foarte bine cu raportorul și uh, cred că acest raport va transmite un semnal foarte bun din partea Parlamentului European în ceea ce privește ce dorim de la Comisie pe următorii ani. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maesner, din partea grupului ALDE. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în numele grupului meu lui Mathieu. Se vede clar că de mult timp se ocupă de, de politicile de transport și, de asemenea, este un foarte bun uh, diplomat. Uh, grupurile politice nu au fost prea departe una, unul de politicile și propunerile celuilalt. Bineînțeles că exau, existau uh, tendințe și diferențe de nuanțe între propunerile grupurilor politice, însă cu toate acestea domnul Groș a reușit să includă toate aceste nuanțe în uh, amendamentele sale de compromis. Nu vreau să repet lucrurile pe care domnul Groș și domnul El Cadraui le-au spus deja. Uh, suntem de acord cu majoritatea amendamentelor de compromis, cu o singură excepție, dar la aceasta mă voi referi uh, mai târziu. Mai întâi de toate vreau să vă spun că, se foarte, că este foarte bine că nu menționăm uh, acest uh, limită de 300 de kilometri, ci spunem în amendamentul de compromis că există și uh, rute mai scurte care trebuie să fie folosite într-o manieră ecologică. În ceea ce privește amendamentul 22, suntem de acord cu acesta. Uh, aceste vehicule de mare tonaj trebuie să fie folosite, dar doar în anumite cazuri. Bineînțeles că în momentul în care sunt folosite trebuie să fie sigure și, de asemenea, trebuie să respecte uh, criteriile de mediu. Amendamentul mi se pare un compromis foarte bun. Vreau să mă refer la trei aspecte diferite și anume, în primul rând, o, amendamentul 100 53 uh, al doamnei Grisbeck. Uh, avem, am, am comparat uh, traducerile, franceza originală, versiunea în engleză și versiunea în germană. În engleză totul sună bine, domnia sa își dorea ca uh, Uh, lucrurile să fie mai severe, însă în traducerea în uh, limba germană această severitate nu transpare. Eu sunt absolut convinsă că dacă traducerea ar fi fost bună, domnul raportor ar fi fost de acord cu acest amendament. Uh, Uh, îmi pare foarte rău că s-a întâmplat uh, lucrul acesta, deci pe viitor ar trebui să fim mai atenți. La pagina 10, un amendament din partea domnului Tremosa. Se prea poate ca acest amendament să fie retras, el nu este prezent astăzi, însă se prea poate ca domnia sa să-și retragă amendamentul 199. Mai apoi, la pagina 11, Deci în, în uh, lista de vot, mă refer la pagina 11 din lista de vot. Acolo avem uh, amendamentul 224 al aceleiași doamne Grisbech, din nou o greșeală de traducere. Domnia sa dorea să sublinieze faptul că Europa este un spațiu al inovației. Mai, a mai introdus de asemenea și amendamentul 226, care este practic, care are exact aceeași temă. Uh, din nou am avut o traducere defectuoasă, dar datorită faptului că doamna Grisbech a introdus și amendamentul 226, lucruri s-au echilibrat. 26B uh, vorbim despre uh, pachetul portuar pe care l-am tot discutat. Și am mai discutat și astăzi cu grupul meu uh, despre această temă și e drept că europarlamentarii nu sunt cu toții prezenți aici, însă am aflat, mi-am dat și eu seama că există diferite opinii în cadrul grupurilor uh, politice pe această temă. Eu împreună cu doamna Senelova eram de părere că lucrurile nu ar trebui să se schimbe, ar trebui să, să se păstreze condițiile actuale, pentru că se prea poate ca în dorința noastră de a inova totul uh, să nu reușim să facem facem nimic altceva decât să înrăutățim situația. Să prea poate ca votul ALDE să ne ajute, va trebui să-l așteptăm mai întâi de toate. Cam atât. Vă mulțumesc mult! Thank you, Mr. Bradburn, for the ECR. Mulțumesc, domnul Bradburn, din partea grupului ACR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului Groș pentru activitatea domniei sale pe marginea acestui dosar și pentru cooperarea de care a dat dovadă pentru a ajunge la compromisuri. După cum veți vedea din numărul de compromisuri, uh, a existat o dezbatere destul de largă pe marginea tuturor amendamentelor care au fost depuse. Cred că, în loc să intru în detalii pe marginea fiecărui compromis, vreau să vă spun că aș dori să mă concentrez pe marginea unor teme mai generale în ceea ce privește documentul pe care îl avem în față. Cred că există trei teme principale. În primul rând, ne-am opune oricărei propuneri și oricăror compromisuri care sugerează regulamente suplimentare asupra companiilor din sectorul de transport, uh, și, de asemenea, orice prevederi care ar duce la o lipsă de competitivitate a UE față de uh, restul țărilor și sunt multe compromisuri aici care fac exact acest lucru și tocmai de aceea nu am putea să le susținem. Al doilea principiu general este că ne-am opune oricărui amendament care să se refere la uh, creșterea finanțării. Sunt convins că nu e o surpriză pentru dumneavoastră, domnule președinte, să știți că poziția noastră este că nu susținem niciun fel de creștere a niciunui buget, fie el de transport sau orice alt tip de buget în UE. Și mie mi se pare că exact acest lucru uh, s-a întâmplat ca acord pentru anul 2012 săptămâna trecută și nu am putea susține nimic care să necesite finanțare suplimentară. Uh, un compromis spune o finanțare mai realistă. Asta înseamnă să echilibrezi uh, prioritățile în cadrul bugetului existent. Și cu asta am fi de acord dar nu putem susține nicio solicitare de finanțare suplimentară. Un alt element cheie este legat de anumite compromisuri în care se solicită măsuri în domenii pe care le-aș defini ca probleme de subsidiaritate, și anume transport urban și alte domenii asemănătoare, ceea ce ar face imposibil ca noi să susținem amendamente care să indice uh, interferența UE în statele membre și competențele statelor membre. Vreau să spun că susținem orice măsuri uh, care uh, susțin liberalizarea suplimentară în ceea ce privește serviciile portoare. Sunt de acord cu doamna Meissner că nu vrem să ne atingem de asta, deși formularea revizuită din compromisul pe părți uh, arată, solicită Comisiei să-și clarifice poziția, ceea ce nu este la fel de rău ca propunerea inițială de compromis. Apoi, în ceea ce privește problema celor 300 de kilometri, mă bucur să văd că domnul Groș a hotărât să dea o cifră. Sunt de acord cu uh, ideea de a nu avea o cifră clară, pentru că uh, fiecare stat membru are uh, reguli diferite și nu cred că ar fi o idee bună să stabilim o distanță uh, fixă pentru toate statele membre, să avem o soluție universală. Cred că acest lucru nu ar fi o idee bună. Deci sunt niște idei generale, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Kramer, din partea verzilor. Ja, ich möchte mich auch äh, zunächst mal la rândul meu vreau să-i mulțumesc lui Mathieu Croș pentru spiritul său de colaborare și pentru dorința sa de a ajunge la un compromis. Nu întotdeauna se întâmplă lucrurile așa. El uh, nu a încercat să găsească o majoritate pentru propunerile sale, ci a dorit să găsească o, o poziție comună. Asta pentru ca uh, negocierile să meargă mai ușor cu Consiliul și Comisia. Și mi se pare genială abordarea sa. Bineînțeles că versii nu sunt de acord cu toate propunerile lui Mathieu Groș. Mi se pare că este în continuare puțin cam prea conservator. Dați-mi voie să vă explic care sunt câteva dintre aspectele cu care nu suntem de acord. Uh, deschiderea ușii din spate pentru uh, vehiculele de mare, mare tonaj, ei bine, nu suntem de acord cu lucrul acesta, pentru că în momentul în care aceste vehicule sunt într-adevăr uh, permise în uh, Europa, se prea poate ca transportul feroviar de, mar, de mărfuri să scadă cu vreo 50 de procente. Și cine își dorește, într-adevăr, o stopare a schimbărilor climatice și cine își dorește ca transportul de mărfuri să treacă de pe uh, șosele pe uh, șine, nu poate să fie de acord cu o asemenea propunere. Asta în primul rând. În al doilea rând, ne doream să existe și finanțarea necesară. Știam din discuțiile cu privire la mobilitatea urbană că subsidiaritatea este importantă, însă Comisia ar putea să spună că e, va decide într-adevăr să își investească fondurile în proiectele durabile. 20% din finanțare în șosele, vreo 40% în, uh, șinel, în uh, sistemul feroviar și restul pentru uh, mobilitatea urbană. Ei bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat până acum și se pare că nu se va întâmpla nici de acum înainte. Uh, Uh, pentru că singura cifră în ceea ce privește, concretă în ceea ce privește finanțarea se face referire la porturi. Uh, Uh, care vor primi vreo 15% din uh, finanțarea necesară. Ei bine, eu nu prea înțeleg această propunere, probabil ar trebui să fiu belgian ca să o înțeleg, pentru că, să nu uităm, există multe state membre care nu au deschidere la, mar- uh, la mare. Deci, hai să vedem și mi-ar plăcea să discutăm despre această temă, de ce există o cifră concretă doar în ceea ce privește uh, porturile. O altă cifră uh, concretă uh, face referire la locurile de parcare pentru uh, tiruri. Vreo 40% plus uh, de locuri de parcare în, uh, până în 2020. Ei bine, uh, nici, uh, din nou, o propunere nu neapărat uh, foarte, foarte verde pentru că face referire la transportul rutier, transportul rutier pe care ne dorim să îl uh, slăbim pe viitor. Uh, mie îmi pare rău că s-a renunțat la cei 300 de kilometri. De ce? pentru că hai să vedem care a fost uh, istoria cărților verzi. În prima carte verde se spunea că se dorește o trecere a mărfurilor de pe șosea pe șine. Uh, nu s-a reușit atingerea obiectivului și tocmai de aceea domnul Barroso a introdus un nou concept cu o modalitate pe care eu nu-l înțeleg. Acest concept din nou este folosit, îmi pare foarte rău, dar uh, în același timp se renunță la uh, la o cifră concretă, o distanță concretă. Asta în al doilea rând. În al treilea rând, eu sper că vom reuși într-adevăr să promovăm rețele transeuropene. De fapt, am tot discutat despre această temă în par- Parlamentul European. Doamna uh, Jensen, chiar dacă uh, considera că nu se poate discuta cu mine pe aceste teme, a fost cu toate acestea de acord uh, uh, cu mine în ceea ce privește aceste rețele transeuropene. Acestea ar trebui să fie într-adevăr sprijinite. Și nu în ultimul rând, uh, nu are sens să vorbim despre amendamentele de compromis pentru că am spus de la bun început că am fost, uh, că sunt deosebit de încântat de modul în care am reușit să col- colaborăm. Însă, Uh, dați-mi voie, nu în ultimul rând, să mm, îți mulțumesc pentru faptul că ai reușit să incluzi în toate aliniatele uh, eliminarea poluării fonice. Uh, ei bine, această idee este foarte importantă pentru că datorită acestei idei vom reuși să promovăm uh, sistemul feroviar uh, și să, pre- să protejăm mediul înconjurător. Sunt încântată de faptul că cu toții am fost de acord că uh, poluarea fonică este un concept foarte, foarte important. Dacă în urmă cu vreo 5 ani doar verzii vorbeau despre poluarea fonică, iată că astăzi lucrurile s-au uh, schimbat și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnul Cancean. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mulțumesc și domnului Groș pentru uh, eforturile domniei sale. Cred că ceea ce a făcut domnia sa este extrem de important și a fost foarte multă muncă și el a reușit să reunească toate ideile și toate abordările într-un mod adecvat. Am totuși câteva observații de făcut care mi se pare importante în ceea ce privește compromisul 10 acolo unde vorbim despre obligațiunile de proiect. În ceea ce privește obligațiunile de proiect, există foarte multe interpretări diferite ale acestei terminologii, ceea ce ar putea duce la confuzii în traduceri și trebuie să ne asigurăm că știm exact despre ce vorbim. În proiectul uh, care a fost uh, uh, prezentat de comisie, există o limitare pentru un sistem de garanții în ceea ce privește obligațiunile de proiect. Cred că trebuie să insistăm și să ne asigurăm că se iau măsuri suplimentare dincolo de garanții către ceva care să poată reprezenta o formă veritabilă de obligațiune, care să aibă un efect asupra activităților de finanțare a proiectelor în mod individual, atunci când acestea nu sunt uh, acoperite de um, partea inițială. Deci trebuie să trecem direct de, uh, de, dincolo de cele 50 de miliarde uh, prevăzute în uh, proiectul Comisiei, pentru că, din păcate, toate proiectele de infrastructură nu sunt în mod neapărat și durabile în ceea ce privește veniturile inițiale și profiturile inițiale. A doua observație are legătură cu compromisul 28, menționat de domnul Grolș și de domnul El Cadraui. Cred că aici trebuie să omogenizăm ceea ce s-a votat regent, recent în ceea ce privește uh, reformarea pachetului feroviar. Împreună cu un angajament al Comisiei pentru 21 decembrie 2012 în ceea ce privește unbundling, trebuie să facem ceva similar pentru liberalizare. Deci aceeași formulă scrisă care a fost folosită și în urmă cu câteva zile ar trebui să fie introdusă și aici pentru a avea uh, consecvență. Mulțumesc, doamna Alessander. Sí, gracias, <clears throat> presidente. <clears throat> Sí, yo agradecer también al señor Grosch. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să adresez mulțumirile domnului Groș și, de asemenea, și raportorilor din umbră. Asta pentru munca excelentă pe care au făcut-o și pentru că s-au confruntat cu atât de multe amendamente și le-au uh, compilat în ceva mult mai ușor de citit. Am o nelămurire însă la compromisul 4. Domnul Groș a încercat aici să combine mai multe lucruri însă a lăsat la o parte amendamentul 60. Este vorba despre proiectele mari de infrastructură sau, uh, ca să fiu mai precisă, faptul că acestea sunt uh, realizate fără o informare și o consultare adecvate. Mă gândesc la nivel comunitar, dar și la nivel mai mic, uh, de exemplu, proiectul acela controversat de la Stuttgart. Cred că într-un astfel de text avem nevoie de precizări cu privire la comunicarea și consultarea cu cetățenii într-o formă structurată. Comisia ar trebui să promoveze acest principiu, pentru că el ar fi uh, foarte pozitiv uh, cu privire la toate proiectele mari de infrastructură. Deci acest lucru nu apare la compromisul 4 și îl invit pe domnul Groș să include. La compromisul 9 apare logistica, însă nu cred că e bine abordată. Comisia a întemeiat un forum de discuții permanente pe această temă acum uh, câtva timp, însă nu e suficient. Cred că orice presupune metode inteligente de a integra transporturile sau logistica într-un cadru mai bun merită analizat. Deci, cred că la compromisul nou ar trebui să avem um, mai puțină diluare, așa, ca să zic. Deci, să ne exprimăm mai precis. În ce privește mega camioanele, ne întoarcem la ultima revizuire a cărții albe și cred că ar fi bine ca Parlamentul să adopte o poziție mai puternică și unanimă cu privire la status quo. Pentru că, dacă nu, s-ar putea presupune că noi suntem pentru aceste megacamioane. Ne-am știrbi astfel poziția. Președinte, mulțumim. Mr. Fleckenstein. Domnul Fleckenstein. Ja, Herr Vorsitzender, Herr äh, Grosch. Domnule președinte, domnule Groș, la rândul meu vreau să-ți mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Dați-mi voie să accentuez uh, patru lucruri importante din punctul meu de vedere. 1. Obiectivele pe termen lung în domeniul transporturilor sunt uh, importante, dar nu sunt, uh, nu sunt complete atâta timp cât nu există evaluări la evaluări periodice. În ceea ce privește ideea de utilizator, uh, da, e important să vorbim despre ei. De asemenea, efectele frontaliere importante Uh, pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de îmbunătățirea situației la granițele externe ale Uniunii Europene. asta în al doilea rând. În al treilea rând, și sper că în acest domeniu vom primi mai multe propuneri din partea Comisiei pe viitor, e vorba despre siguranță. Avem nevoie de un concept european al securității. Am tot vorbit despre reglementările diferite din statele membre pe această temă. Și în al patrulea rând, domnule Groș, vă sunt foarte recunoscător, atât dumneavoastră cât și raportorilor din umbră, pentru faptul că ați accentuat aspectele sociale în domeniul uh, transporturilor. Uh, toate aceste idei sunt recuno- recunoscute și pot fi regăsite în amendamentul de compromis 3. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra importanței aspectelor sociale și respectării aspectelor sociale în domeniul uh, transporturilor. Atâta timp cât uh, aceste aspecte nu sunt garantate, eu nu cred că vom putea ajunge într-adevăr la o liberalizare a serviciilor de handling, o liberalizare în adevăratul sens al, sens al cuvântului. Uh, și, în ultimul rând, uh, dați-mi voie să vă spun că nu vom putea fi de acord cu amendamentul de compromis 26B. Nu avem nevoie de o liberalizare suplimentară a serviciilor portuare, ci mai întâi de toate avem nevoie de o asigurare, o garantare a aspectelor sociale și mai apoi ar trebui să discutăm despre o liberalizare suplimentare. N-are niciun sens să deschidem din nou un fel de cutia Pandorei pe care să nu mai putem închide niciodată. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Țicău! Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îi mulțumesc uh, domnului Groș și doamnei Sehnalova pentru buna colaborare. Aș uh, avea o rugăminte. Consider că amendamentele 119 și 123 nu se regăsesc în compromisul numărul 8 și de aceea aș uh, cere un vot separat pe aceste amendamente. Pentru clarificare, amendamentul 119 arată diferența care există în dezvoltarea infrastructurii de transport din uh, noile state membre comparativ cu uh, vechile state membre, iar amendamentul 123 arată uh, potențialul insuficient exploatat în ceea ce privește transportul în regiunea Dunării și în regiunea Mării Negre. Și voi cere un vot separat pe aceste amendamente, pentru că nu sunt acoperite de compromisul 8. Mulțumesc! Thank you. For the Președintele, mulțumim din partea Comisiei Europene, doamna Jäger. Thank you, Mr. Chairman. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, sunteți pe cale să adoptați un raport cu privire la Cartea Albă a Comisiei cu privire la politica de transport. Țin să mulțumesc raportului pentru calitatea muncii sale și să-l felicit pentru amendamente în special ținând cont că au fost foarte multe amendamente depuse. Raportul arată că Parlamentul împărtășește viziunea Comisiei pe termen lung cu privire la transport și e de acord că provocări precum schimbările climatice, interdependența și congestia sunt uh, necesare, sunt uh, importante și trebuie adoptate. Transportul are un impact foarte mare cu privire la creșterea europeană și îndeplinirea obiectivelor din uh, Agenda 2020. Trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida competitivitatea transportului ca afacere și pentru oamenii de afaceri. Deci mă bucur că Parlamentul sprijină acea țintă de reducere de 16% a gazelor cu efect de seră, uh, TNT-urile și um, eficiența în general. Raportul dumneavoastră este extrem de important și va oferi un impuls și mai mare acestei strategii. Desigur, avem uh, multe ambiții pe termen lung, în același timp uh, lumea dorește să vadă efecte și pe termen scurt. N-am să repet aici uh, toată argumentația, însă avem și obiective imediate, avem obiective pentru 2020, sigur că rămâne și la atitudinea noastră dacă le adoptăm. Vă încurajăm să lucrați cu noi și iată că deja am început. În jur de 20% din cele 40 de inițiative sunt deja fie adoptate, fie destul de avansate în procesul de adoptare. Avem un cadru nou de finanțare pentru TNT-uri, avem pachetul pentru aeroporturi și avem uh, principii comune pentru drepturile pasagerilor. Iată, deci, avem un program cu propuneri foarte concrete pe care le vom pune în aplicare începând cu anul viitor. Practic, arătăm că urmează să facem mult mai multe. Vom avea un pachet feroviar uh, foarte bine definit și vom avea și inițiative privind combustibili alternativi. Domnule Groș, vreau să vă spun că noi uh, susținem revizuirea serviciilor portoare și veți găsi aceste lucruri în programul de lucru al Comisiei pe 2013. De asemenea, să... ar fi bine să citiți programul de lucru prezentat de președintele Barroso la Strasburg săptămâna trecută. În Cartea Albă, noi susținem că reducerea mobilității nu constituie opțiune. Așa că o să-mi permiteți să fac două observații cu privire la raport. Le cunoașteți foarte bine. Noi am dorit să existe modificări la alineatul 15, unde se cere o nouă revizuire a cadrului de reglementare cu privire la timpul de șofat și de odihnă pentru un transport mai bun. Cadrul de reglementare al acestor timpi a fost modernizat recent după o dezbatere foarte lungă uh, între colegiuitori între 2000 și 2006. Acum e nevoie de stabilitate și de aplicarea armonizată a regulilor deja existente, deci pledez aici să uh, păstrați în aliniat doar cea de-a doua parte, unde cereți să existe o, o um, implementare armonizată. Și o a doua observație se leagă de aliniatul 18, unde se vorbește despre motorizarea, despre autorizarea materialului rulant, care ar trebui să se facă în două luni doar. Mie mi se pare că două luni este o perioadă mult prea ambițioasă și ar fi mai bine să avem o perioadă de șase luni ar fi mai adecvat. În concluzie, noi uh, suntem angajați uh, să punem în aplicare inițiativele din Cartea Albă împreună cu dumneavoastră, să asigurăm o mobilitate mai bună și o eficiență a resurselor mai mare. Încă o dată felicitări domnului Groș și Comisiei Tran pentru acest raport. Președintele, mulțumim. Domnul Groș. Ascult, domnule președinte, Vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește serviciile portuare, dați-mi voie să mă refer la cele tocmai spuse de către Comisie. Dacă mă uit la programul de lucru pe 2012, mă, mă orbește soarele acesta puternic de astăzi, îmi cer scuze. Deci văd că acest aspect e trecut la propunerile legislative de către Comisie. Ei bine, cred că tare bine ar fi să întrebăm comisia ce are de gând să facă înainte de a veni uh, cu uh, propunerile legislative propriu-zise. Și tocmai de aceea cer comisiei să se să regândească, să-și regândească poziția cu privire la 26B, pentru că acolo cerem comisiei să ne prezinte ce ar vrea să facă înainte de a aduce propunerea legislativă propriu-zisă. Vă rog să vă gândiți din nou la acest 26B uh, pentru că n-ați regretat dacă ați fi de acord cu el. Bun. Uh, următoarele puncte. Ei bine, n-am niciun fel de probleme Uh, dacă colege precum doamna Țicău, dar și doamna Ayala Sender vorbesc despre un amendament sau două amendamente pe care nu le văd regăsindu-se în amendamentele de compromis. Ei bine, nu am absolut niciun fel de problemă cu propunerile domniilor sale. Doamna Ayala Sender vorbea despre 160, doamna Țicău vorbea despre altceva deci alte amendamente, deci nu am nimic de a face, nu am nimic împotriva votării acestor amendamente separate, dacă într-adevăr nu se regăsesc în uh, amendamentele de compromis. Și în ceea ce privește proiectele mari, precum Stuttgart 21, da, sunt de acord cu colegul care spunea că avem nevoie de informații importante și solide înainte de a primi, uh, de a sprijini astfel de proiecte. Și domnule Kramer, în ceea ce privește transporturile feroviare, eu consider că în continuare standardele impuse în trecut sunt valabile. Deci în ceea ce privește cei 40%, n-are niciun sens să le să menționăm din nou aceste, acest procent pentru că este deja deja propus, deja discutat, deci haideți să discutăm acest nou, trans, uh, nou raport al meu în contextul discuțiilor pe care le-am uh, purtat în trecut. Și uh, deci nu are niciun sens să, să renunțăm la ceea ce am discutat până, până acum. Și eu consider că există o legătură clară între raportul meu, textul raportului meu și discuțiile anter, anterioare. În ceea ce privește rutele pentru bicicliști, da, și eu, uh, și mie îmi place să mă plim cu bicicleta. Poate că e drept, nu am introdus prea bine acest idee, această idee în amendamentele de compromis. Uh, până la ședința plenară am putea să schimbăm textul, astfel încât totul să, se, să fie rezolvat și să includem mai clar această idee. De asemenea, în ceea ce privește timpii de șofat și de odihnă, am înțeles că Comisia nu vrea să redeschidă discuția. Eu aș, mi-aș dori ca Parlamentul și Comisia să reușească a convinge Consiliului, Consiliul să pună într-adevăr în aplicare aceast, aceste decizii europene în diferitele state membre și să se armonizeze punerea în aplicare a acestor uh, norme. Uh, știu că în momentul de față există la nivelul Consiliului o serie de păreri cu privire la, la acest uh, aspect. Um, Cred că pe parcursul negocierilor am putea uh, reuși să ajungem la un uh, numitor comun. E drept că normele ar putea să fie, fie din ce în ce mai severe, dar nu are niciun sens să cerem o severitate suplimentară atâta timp cât nu am reușit să punem în aplicare nici măcar deciziile până, uh, luate până acum. În ceea ce privește megalinerele, nici eu nu sunt un apărător a acestor vehicole, dar cred că dacă există state membre care le folosesc deja, uh, ar fi uh, foarte bine să respectăm principiul subsidiarității și să le permitem să le folosească în, uh, în continuare. Deci este o problemă aici de subsidiaritate, trebuie să lăsăm statele membre și regiunile să decide dacă s-au uh, întrunit toate toate aspectele de securitate, etc. Deci noi ne dorim nu o acceptanță europeană, vis-a-vis -vis de aceste megalinere, ci o recunoaștere europeană. Mulțumim, domnule Groș. Se votează mâine dimineață. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor, raportoare doamna Lichtenberger. Cred că aici am reușit să înregistrăm recordul mondial pentru numărul de amendamente la un aviz. Avem 201 amendamente la un simplu aviz. Nici Comisia de Mediu nu ne-a trecut aici. Deci, Eva, dacă dorești. Da, mulțumesc. E drept, am reușit să stabilim un record. Însă lucrul acesta nu ne arată decât că tema este una foarte sensibilă. Este o temă foarte, foarte substanțială și uh, considerată ca atare de fiecare cetățean în parte. Ei bine, domnul președinte, Eva, te rog, așteaptă puțin. Uh, îi rog pe colegi să discute în afara sălii în cazul în care simt nevoia să o facă. Nu ne ajută deloc acest zgomot de fond uh, constant. Uh, doamna raportor nu ar trebui să fie obligată a ridica vocea pentru a ne spune ce are de spus. Îmi cer scuze pentru întrerupere. Nici o problemă, spune doamna Lichtenberger. În ultimele două săptămâni am încercat să ajung la amendamente de compromis pentru a reduce cât de cât numărul mare de amendamente. Ei bine, acest efort nu a fost unul facil pentru că amendamentele erau atât de diferite încât era greu să ajungem la un compromis între negru și alb, un compromis uh, substanțial. Uh, tocmai de aceea voi încerca să parcurg aceste amendamente și, de asemenea, s-ar putea să cer anumite comentarii din partea celor care au depus amendamente. Deci, în primul și în primul rând, domeniul de aplicare. Care sunt obiectivele care ar trebui să fie acoperite de acest uh, aviz? Ei bine, eu am încercat, po- pornind de la jurisprudență, să spun că doar terorismul este domeniul de aplicare uh, al acestui act legislativ. Aceasta este versiunea cea mai largă din punctul meu de vedere. Există însă foarte multe persoane care spun că vor ca mai multe aspecte decât terorismul să fie acoperite. Ole Schmidt, spre exemplu, a propus ca pe lângă terorism să avem aici și problemele traficului de persoane, traficului de droguri și traficului de arme. Și a dori ca și aceste aspecte să fie integrate în domeniul de aplicare. Aceasta este practic a doua etapă. Și uh, acceptând uh, această dorință a domnului Schmidt, am putea într-adevăr să reducem numărul de amendamente. Am reușit să incorpor, incorporăm o serie de amendamente ale acestui uh, domn. Și uh, în ceea ce privește amendamentul domnului uh, Bradborn, Most Serious Crimes, e bine, aceasta este a treia etapă. Am tratat uh, această propunere ca un fel de al treilea nivel al domeniului de aplicare. În al doilea rând, care sunt zborurile care sunt acoperite? conexiunile zborurile, zborurilor internaționale care au drept destinație o localitate din, adevăra, din afara Uniunii Europene sau uh, includem aici și zborurile de pe teritoriul Uniunii Europene sau acoperim uh, zborurile europene doar dacă acestea sunt uh, conexiuni ale unor zboruri spre destinații uh, extra, din afara Uniunii Europene. Ei bine, toate aceste propuneri au fost făcute. Eu am încercat să ajung la un amendament de compromis pe care îl puteți citi dumneavoastră. Doamna Camaieva a dorit să includem aici și un amendament oral prin care celelalte mijloace de transport care nu sunt reglementate până acum în ceea ce privește RNP-ul, vapor, vapoarele sau, uh, uh, sau uh, trenurile, trebuie să fie eliminate din domeniul de aplicare pentru că nu există reglementările legale. Al treilea compromis pe care am încercat să-l ating se referă la metoda push and pull. Au existat o serie de colegi care erau de părere că acele, acei operatori aerieni care nu pot uh, folosi metoda push în momentul de față trebuie să beneficieze de un fel de perioadă de tranziție. Mă refer aici la amendamentele Forst-Schmidt de Verac, de Anten, de Grandes și am ajuns la un compromis, pornind de la aceste amendamente, care, un, un compromis care se axează foarte clar pe partea de push. Am încercat să includem toate aceste amendamente în, în compromisul 2F. Mai apoi excepțiile, derogările danger and delay. Sunt, uh, uh, această temă este inclusă într-un alt compromis. Un, o altă temă sensibilă era următoarea operatorii aerieni au dreptul să colecteze date suplimentar, suplimentare ca pornire a ca urmare a, acestei, a acestui regu, regulament sau sunt obligate să colecteze doar datele pe care le colectau și până în momentul respectiv. Uh, și aici au existat o serie de propuneri și am încercat să le includem într-un amendament de compromis care să fie mai rațional, mai logic. Este vorba despre compromisul 6, care include o, și încorporează o serie de amendamente. E clar că această temă este una deosebit de importantă atât pentru industria aeriană, pentru că industria aeriană trebuie să afle dacă trebuie sau nu să facă ceva în plus. Ei bine, noi am ajuns la compromis, un compromis cu, cu privire la aceste date. Datele trebuie să rămână aceleași, nu au dreptul să colecteze date suplimentare. În ceea ce privește eh, propunerea domnului eh, Biercan, am purtat o discuție cu domnia sa. Domnia sa se refera la statele membre în contextul acesta al domeniului de aplicare. Au existat o serie de state membre care spuneau că uh, Uh, își doresc a avea posibilitatea de a exclude din cadrul RNP anumite tipuri de date. La nivelul Consiliului se poartă acum discuții foarte aprinse și uh, Consiliul este de părere în majoritatea sa de, uh, este de părere că avem nevoie de, o reungă, de un regulament european, îmi cer scuze, și pornind de la aceste discuții, noi am creat un compromis care spune următoarele lucruri dacă statele membre vor să decidă asuma asupra unor asemenea excepții, atunci aceste excepții trebuie să reflecte, practic, regulamentele europene deja în vigoare. Bine, formularea este foarte dificilă în continuare, dar sperăm că o vom putea rafina pe parcurs. Trecem acum la anexe. Aici sunt definite datele care sunt incluse în aceste transferuri. Am încercat să ajung la compromisuri mai, uh, mai grăitoare. Ei bine, a fost uh, dificilă această misiunea mea, pentru că au existat o serie de mm, propuneri de amendament care erau foarte, foarte restrictive și existau colegi care nu vreau să renunțe la părerile lor. Și am reușit să obținem totuși niște compromisuri, spre exemplu compromisul cu privire la uh, minori. Acolo se spune, în acest uh, compromis se spune că uh, sunt, sunt stipulate toate datele care pot să fie colectate, în datele minorilor care pot să fie colectate. Uh, Am încercat, practic, în acest compromis să includ cât mai multe idei cu putință. Ei bine, nu știu în ce măsură am reușit să fac lucrul acesta. Uh, Am încercat să fiu cât, cât se poate de concretă în exprimarea mea, am încercat să țin cont de toate amendamentele. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru faptul că au fost dispuși să discute cu mine, au fost mulți dintre ei dispuși să uh, mă ajute în găsirea unui amendament, uh, unor amendamente de compromis. Uh, știu că mai există comentarii, de-abia aștept să le ascult. Lista de vot este acum pe cale de a fi creată. Încercăm să lucrăm la formularea ei și tocmai de aceea, în acest context, vreau să le mulțumesc colaboratorilor din uh, cadrul Comisiei uh, TRAN pentru că a fost foarte, foarte dificil și va fi foarte, foarte dificil în continuare. Sunt uh, absolut convinsă. Vă spuneam de la început, amendamentele sunt foarte, foarte diferite și tocmai de aceea mi-a fost foarte, foarte greu să ajung la amendamente de compromis compromis. Mulțumim, doamnă Lichtenberger, domnul Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îmi cer scuze în numele domnului de Grandes, care din motive de sănătate, cred, nu știu de ce suferă, dar cu siguranță suferă de ceva, uh, Domnul de Grandes nu a putut să fie alături de noi astăzi și tocmai de aceea îmi ceream scuze în numele său. Domnul de Grandes m-a rugat să vă spun că, din punctul său de vedere, datele RNP nu ar trebui să fie tratate într-o manieră restrictivă. El nu este de acord cu o... Nu este de acord cu o reducere a domeniului de aplicare. În ceea ce privește uh, termenul de 5 ani propus de către Comisie, știu că există mai multe propuneri, eh, știu că doamna Lichtenberger nu a vorbit despre această temă, însă domnul de Grandes m-a rugat să vă transmit că din punctul său de vedere, această temă ar trebui să fie discutată în cadrul Comisiei LIBE. Eh, cu siguranță vor exista foarte multe păreri care vor veni din eh, celelalte comisii și ar fi bine să așteptăm aceste propuneri și păreri înainte de a ajunge la o concluzie finală. Asta, acesta a fost uh, al doilea comentariu al domnului de Grandes. Al treilea comentariu se referea la 95-46 în ceea ce privește protecția datelor. El consideră că regulamentul 977 uh, din 2008 ar trebui să fie luat în considerare în acest context al protecției datelor. Se vorbește acolo despre domeniul polițienesc și despre protecția datelor în domeniul în activitatea poli- polițienească și domnul de Crandes este, părere, este de părere că nu ar trebui să renunțăm la lecturarea acestui uh, și folosirea uh, celor stipulate în uh, Uh, în propunerea noastră. Și, uh, de asemenea, domnul de Grandes este de acord cu uh, amendamentul de compromis 2 și cu majoritatea celorlaltor amendamente. Doamna Țicău. Domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru reuniunile de shadow raportori pe care le-a organizat și pentru munca susținută. Am, uh, și grupul uh, SND a făcut uh, mai multe amendamente. <coughs> În principiu susținem reducerea scopului directivei doar la acțiuni legate de terorism și cele mai severe infracțiuni transfrontaliere. De asemenea, nu susținem definirea profilului pasagerilor, mai ales atunci când nu există nicio acțiune deschisă împotriva lor, deci nu planează nicio suspiciune. Uh, am, uh, vom susține ca toate costurile care incumbă datorită acestei directive să revină statelor membre, susținem metoda, utilizarea metodei pool. Uh, în ceea ce privește perioada de păstrare a datelor, suntem pentru o reducere a acesteia. Cred că un bun compromis ar fi acela de a ajunge până la nivelul utilizat în cazul directivei privind păstrarea datelor Uh, de către operatorii de comunicații electronice și anume între 6 luni și 2 ani uh, și de asemenea suntem pentru limitarea tipului de date uh, transmise către terțele țări. Cred că um, și de asemenea susținem eliminarea acelei um, obligații lineare impuse statelor membre, deci ca până la un anumit moment dat doar 30% din date să fie introduse, apoi 60%. Consider, considerăm că acestea, această abordare lineară nu este fezabilă. Și închei uh, spunând uh, faptul că uh, va trebui probabil ca la plenară să existe un amendament uh, care să oblige la alinierea tuturor acordurilor de tip uh, NPR uh, semnate uh, Uh, de Uniunea Europeană și ter cu terțe țări, deci alinierea, alinierea tuturor acestor acorduri la prevederile directivei, așa cum va fi ea votată în uh, final. Eu mă opresc aici, domnule președinte, încă o dată mulțumesc. Thank you, Chair. Uh, also... Președintele, din partea liberalilor, domnul De Bacher. Mulțumesc, domnule Schmidt nu poate fi prezent, așa că vorbesc eu în numele dumnealui. Am să le citesc. În primul rând, trebuie să ajungem la un acord pentru un cadru, pentru un uh, acord NPR mai echilibrat. Fiecare stat membru va avea o bază de date cu informații cu privire la pasageri, dar acest lucru ar fi o opțiune foarte proastă Trebuie să existe niște limitări cu privire la aceste registre mari uh, diferite în legătură cu pasagerii. Trebuie să existe cerințe rezonabile, totuși, pentru transportatorii aerieni. În doilea rând, trebuie să existe un echilibru mai uh, bun între menținerea acelor părți din acord care sunt chiar necesare pentru atingerea obiectivului și ștergerea acelora care ar putea fi dăunătoare nu este niciun motiv pentru care ar trebui să permitem uh, păstrarea unor date care nu sunt necesare pentru atingerea obiectivului, ba chiar dăunează. De asemenea, membrii trans sunt invitați să analizeze foarte atent anexa, unde apare faptul că datele pot fi folosite și utilizate pentru a prinde inclusiv traficanți de narcotice care transportă asemenea substanțe în bagaje. Totuși, informațiile legate de amplasarea, de așezarea lor în avion nu sunt uh, considerate necesare. Și, în fine, un ultim punct se referă la definirea infracțiunilor pentru care poate fi folosit uh, acest registru. Definiția comisiei este mult prea largă și domnul Ole Schmidt uh, speră ca Comisia Trans să limiteze sfera de aplicare în ce privește infracțiunile grave la uh, terorism, uh, trafic uh, de narcotice, trafic de arme, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Bradburn, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru cooperarea de care a dat dovadă. Putem să susținem în mare parte acest aviz da, iată, în sfârșit susținem și noi ceva. Avisul este foarte bun, există însă două aspecte în legătură cu care avem rezerve. Dar, repet, în general putem să susținem acest uh, aviz al doamnei Lichtenberger. Rezervele noastre ar fi următoarele. Mai întâi, sfera de aplicare a directivei. Cum rezolvăm însă această problemă? Doamna Lichtenberger a spus că există trei posibile abordări în legătură cu infracțiunile grave transnaționale. Și există și o listă cu infracțiuni efective pe care le putem viza aici. Eu cred că oricare ar fi modalitatea pe care o vom alege până la urmă, un lucru trebuie să fie înțeles clar noi nu vom proceda la fel cum am făcut la mandatul european de arestare, care trebuia să fie folosit pentru infracțiunile cele mai grave și până la urmă s-a văzut că se că se emiteau mandate și pentru trafic de porci. Iată, deci trebuie să impunem niște limitări cu privire la utilizarea acestor date. În al doilea rând, în ce privește metoda push sau Pul. Sunt uh, de acord cu doamna... Sunt, nu sunt de acord cu doamna Țicău, trebuie să optăm pentru metoda PUSH, așa cum am făcut și în alte acorduri de această natură. Deci, pentru simplul motiv că este mult mai simplu, mult mai ușor să adoptăm metoda PUSH. Principala noastră preocupare se leagă de unele amendamente care șterg unele câmpuri de date. Nu le voi menționa pe toate, voi menționa doar două, unde suntem uh, preocupați și credem că ar trebui să schimbăm uh, textul. În ce privește informațiile legate de plată, știm că serviciile de informații sunt foarte atente la modul în care un bilet a fost plătit. Dacă s-a folosit card de credit, dacă s-a folosit uh, cash sau așa mai departe. Deci, când cineva își ia un bilet uh, doar dus și îl plătește în numerare, se aprinde uh, becul de alarmă. Era un exemplu. Și o altă schimbare pe care am dorit-o apare într-unul din amendamentele mele, se referă la informațiile privind um, cei care zboară frecvent. De fapt, destinațiile frecvente cred că ar trebui să fie criteriul. Acesta ar putea fi o metodă de urmărire utilă pentru combaterea terorismului. Dar, în mare, în general, acest aviz nu presupune probleme și îl putem susține. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Lichtenberger, pentru munca ei. Ați avut, într-adevăr, multe amendamente de stăpânit atunci când uh, e vorba despre securitate și libertate, este foarte greu să tragi linia. Am de făcut două remarce care dovedesc, de fapt, dificultatea demarcației. În ce privește extinderea sferei de aplicare, știu că aici uh, foarte mulți uh, au fost preocupați, dar, până la urmă, ce putem spune este că e foarte greu să separăm uh, terorismul de infracțiunile grave. Pentru că infracțiunile grave sau uh, banditismul pe scară largă folosește cam uh, aceleași metode, hârtii false, documente false. Deci e greu să faci diferența între terorism și infracțiunile grave. Și nu putem face decât dacă golim de conținut uh, sfera de aplicare. O a doua remarcă se referă la un alt subiect care a suscitat controverse, metoda push sau pull. Domnul Bradburn a spus că metoda push este mai bună deoarece e mai simplă, e mai comod de aplicat. Dar apare o problemă atunci când optăm pentru push la marile companii, asta înseamnă că compania primește o povară suplimentară. E obligată să facă ceva, ceea ce presupune costuri și constrângeri suplimentare și, în plus, compania devine responsabilă pentru actul respectiv. Adică, dacă compania trebuie să folosească metoda push, ea devine responsabilă și prin metoda pool este responsabilizat cel care transmite datele. Iată, deci, noi acum impunem o nouă obligație, o nouă constrângere companiilor, ceea ce din punct de vedere juridic pare destul de problematic. Cam acestea ar fi uh, cele două puncte slabe. Sigur, dezbaterea politică, dezbaterea filosofică este importantă, există libertăți pe care dorim să le protejăm. E greu de făcut diferența însă între terorism și infracțiuni grave și apoi în ce privește push and pull există și aspecte care sunt de natură destul de practică și nu au fost evocate în aviz. Doamna Vasiliado, din partea Comisiei Europene. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să mă refer un pic la amendamentele de compromis. Sper că am textul potrivit în față. Compromisul 11 este un compromis foarte bun. Apoi compromisul 15 îl putem uh, susține. Compromisul la punctul 2F am putea să-l susținem de asemenea. Compromisul la articolul 2, alinatul 1.1, este un aspect crucial legat de uh, limitarea sferei de aplicare a întregii propuneri și, din păcate, va trebui să nu fim de acord cu acest amendament. Am prefera ca limitarea să rămână cea uh, descrisă în propunerea noastră din motivele pe care le-am menționat uh, în reuniunile anterioare, în special motive operaționale și valoarea uh, RNP în lupta împotriva infracțiunilor grave. Vă reamintesc că și noi am propus uh, infracțiuni serioase, nu toate infracțiunile, așa cum apare uh, la anumite state membre. Din păcate, la acest amendament va trebui să nu fim de acord cu dumneavoastră, dar Asta este poziția noastră. În ceea ce privește uh, articolul 4, alinatul 3, litera U, nu am putea sprijini acest lucru pentru că întregul sistem RNP ar deveni neoperațional. Scopul ar fi să poți folosi datele pentru to- toți pasagerii imediat și înainte de plecare sau de sosire. Uh, dacă e nevoie de autorizarea unui uh, organism judiciar uh, pentru utilizarea datelor, atunci acest lucru ar împiedica funcționarea sistemului. Deci nu putem sprijini acest uh, compromis. Sprijinim compromisul pe marginea articolului 6, pe marginea articolului 15 la fel. Pentru anexa 1.12 nu am putea sprijini compromisul. Punctul legat de observații generale include aici uh, mai multe tipuri de informații care sunt extrem de utile pentru uh, aplicarea legii și de aceea dorim să păstrăm uh, rubrica observații generale. Apoi, în ceea ce privește anexa în întregime, am mai spus de câteva ori, dar subliniez încă o dată, este extrem de important să armonizăm lucrurile, pentru că este extrem de important pentru uh, operatorii aerieni. În acordurile RNP pe care le avem cu țările terțe, uh, Uh, unul este pe cale de a fi încheiat, altele sunt negociate. Este important să avem aceeași terminologie, pentru că asta va economisi mulți bani și efort uh, operatorilor aerieni. Tocmai de aceea vă rog să păstrați anexa a, așa cum am propus-o noi. Informațiile de facturare care îngrijorează pe toată lumea nu includ și numărul de uh, card de credit. Este o serie de X-uri și la final apar ultimele patru cifre, așa cum apare în toate plățile făcute cu cardul, în orice magazin. Deci nu aveți de ce să vă faceți griji. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru compromisurile uh, prezentate, pentru că ne ușurează mult viața. Mulțumesc. Eva, vrei să revii? Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru observații. Unele dintre observații vizează amendamentele pe care deja le-am acoperit. Vreau să vă spun câte ceva despre perioada de tranziție. Comisia a făcut niște propuneri care ar putea să pună dificultăți uh, operatorilor aeriene. Aceste 30%, 60% din procesarea datelor, cum se poate măsura acest lucru? Deci nu e o abordare foarte practică și de aceea nu am dorit-o. Al doilea punct este se referă la cooperarea polițienească și judiciară. Dacă apare acest text, el nu are nicio legătură cu regimul normal RNP. Spre exemplu, urmărirea unui suspect fără niciun fel de considerente uh, din această uh, propunere, poți obține datele în cadrul cooperării judiciare. Asta nu e o problemă. Dar ar trebui să facem o diferență aici. Pentru că ce facem noi aici este diferit de cooperarea polițienească și judiciară. A doua observație, vă mulțumesc mult, doamnă Țicău, pentru observațiile dumneavoastră în ceea ce privește perioada de uh, păstrare a datelor, iar în ceea ce privește metoda PUL, eu am îndoieli în această privință, pentru că, și răspund aici și domnului Riche, pentru că are o legătură cu controlarea datelor. Pentru că nu este Uh, foarte clar. Știu că există oameni care au încercat să facă apel sau au încercat să-și corecteze datele de la Lufthansa și au așteptat timp de trei ani și acest lucru tot nu s-a întâmplat. Deci, uh, în ceea ce privește anexa și pentru a finaliza, dacă trebuie să luăm o decizie între pus și pull, important ar fi costurile, dar la fel de important este și cine are acces la ce baze de date și pe baza căror condiții. Și cred că ar trebui să analizăm cu mare atenție condițiile. Uh, ca răspuns la observațiile doamnei Țicău, încă o dată, uh, m-ar bucura să avem un amendament în plenară uh, ca toate acordurile internaționale să fie făcute pe baza acordului nostru RNP, cred că într-adevăr este un pas necesar. În ceea ce privește anexa, da, nu cred că este necesar să știm numele celui care ți-a vândut biletul. Și da, ar trebui să avem mare grijă în ceea ce privește metodele de plată, pentru că acesta a fost deja un subiect care a fost uh, lăsat deoparte și este foarte clar că teroriștii au învățat cum să plătească ca să nu uh, ridice semnale de alarmă. Deci vroiam să vă rog să vă gândiți și la asta ca răspuns la ceea ce a spus domnul de Grandes, de fapt la mesajele pe care ni le-a transmis prin intermediul domnului Groș, ne-am referit la anexă și la prelucrarea datelor sau la datele prelucrate. Pentru că acest lucru are un impact asupra operatorilor aerieni și există multe discuții cu operatorii pentru că aici nu mai este vorba doar de drepturile fundamentale, de drepturile cetățenești, ci și de politica liniilor aeriene. Tocmai de aceea aceste aspecte ar putea să fi fost deja rezolvate de liniile aeriene din statele membre. Dacă putem avea o formulare clară, ar fi perfect. Eu am făcut tot posibil să avem o listă de vot foarte clară, dar au fost foarte, foarte multe amendamente oricum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, votul are loc mâine dimineață. Următorul punct de pe ordinea de zi este acordul în ceea ce prive, între Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene. Este raportul meu. Este unul din cele 19 acorduri bilaterale principale care există între statele membre și Republica Indonezia pentru a le alinia cu dreptul european. Acesta este scopul raportului. Acordul are prevederi referitoare la competența UE și nu la competențele naționale, lucruri pe care le-am subliniat în raportul cadru de dinainte. Clauza de semnare UE, care asigură tratament egal pentru operatorii aerieni uh, europeni, indiferent de naționalitatea lor, uh, prevederi de siguranță, prevederi fiscale, și regulile privind concurența. Le reamintesc deputaților că aceasta este procedura de consimțământ, deci putem spune da sau nu și sugestia mea ar fi ca dacă cineva dorește să spună nu, atunci să depună amendamentul adecvat până pe data de 30 noiembrie. Deși recomandarea mea către dumneavoastră ar fi să fiți de acord cu acest acord, cu acest Uh, document. Domnul de Bacăr. Ghezina m-a rugat să transmit o observație. Suntem de acord cu uh, punctul de vedere general al raportului, deci noi nu mai avem nicio problemă. Mulțumesc, domnul Zila. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport foarte bun. Eva, din partea verzilor. Intervenție fără microfon. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș dori să avem limitată și acasă, tot la fel. Vă mulțumesc foarte mult, așa cum am spus. Pe 20 noiembrie, dacă aveți uh, probleme, vom vota în... Uh, trebuie să depuneți amendamentele. În decembrie va fi votul în uh, Comisia TRAN și votul în plen sperăm să fie în ianuarie anul viitor. Următorul punct pe ordinea de zi este impozitarea produselor energetice și a electricității, uh, avizul doamnei Wells. Michael, cred că tu prezinți avizul în numele său. Michael, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, doamna Wells m-a rugat să-i citesc declarația pentru că are o întârziere și pentru că vorbesc în limba germană, vorbesc aceeași limbă ca și domnia sa. În avizul în ceea ce privește directiva privind impozitarea produselor energetice, sugerez să eliminăm interzicerea uh, impozitării uh, navelor aeriene și navelor maritime. Statele membre ar trebui să decidă dacă vor impozitare sau nu. Și acest lucru nu ar trebui să schimbe situația existentă. Mandatul de negociere al Comisiei în ceea ce privește acordurile internaționale are un, o majoritate foarte mare, începând din 2003 și acolo s-a spus că interdicția ar trebui să fie eliminată cât mai curând posibil. Apoi, nu se justifică excepțiile de la impozitarea produselor energetice și această soluție cred că ar corespunde mai uh, degrabă principiului subsidiarității. Există anumite state membre care doresc să facă un pas mai departe pentru rezolvarea impozitarea produselor energetice pentru a extinde uh, baza de impozitare, baza fiscală. Statele membre ar trebui să stabilească detaliile propriilor sisteme de impozitare și să evite concurența, pentru că dacă avem concurență între diversi transportatori aerieni pe viitor, trebuie să facem un pas în plus în această directivă. Soluția pe care o avem acum nu este un succes major, dar măcar este un pas în direcția cea bună pentru un sistem de transport durabil. M-am străduit să lucrez cu raportorii din umbră din toate grupurile pentru a ajunge la niște compromisuri pentru a face distinția între utilizarea uh, comercială și non-comercială, deși acest lucru nu corespunde punctului meu de vedere inițial. Uh, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare și sper că amendamentele de compromis pe care le-am găsit vor fi acceptabile și, de asemenea, am o propunere de a ridica impozitarea combustibililor pentru avioane și pentru nave. Aceasta a fost declarația doamnei Wills. Mulțumesc, domnul Cancian, pentru PP. Unde te-ai dus să fumezi? Un dosier în acest moment particular pentru usare Mulțumesc. Cred că dacă aș putea să folosesc un eufemism, Cred că acest uh, dosar uh, creează destul de multe probleme. Sigur, nu este acum uh, momentul să le discutăm pe toate. Dar dacă este să redactăm un aviz, eu zic să adoptăm o atitudine constructivă. Noi, în ce ne privește, am venit cu amendamente. Vrem să existe o derogare pentru carburanții folosiți în scopuri profesionale. De asemenea, și în ce privește transportul public local. Eu uh, sunt de acord cu raportoarea. Cred că trebuie să existe scutiri pentru gazul lichefiat. Nu putem să acceptăm uh, însă propunerile doamnei Vils deși apreciem faptul că este gata să ne asculte. Totuși, ei a mers mai departe decât propunerea comisiei. Aceasta este părerea noastră. Și o susținem. Mulțumim, doamna Ayala Sender, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Vils pentru munca depusă s-a străduit din greu să ajungă la un acord pe marginea acestui uh, text controversat. Trebuia să ne punem de acord uh, cu Comisia Econ și noi, între noi, pentru a lansa această dezbatere generatoare de controverse în Parlament. Sunt de acord cu colegul Cancian Iată că o măsură care se dorea a fi pozitivă la început, dorind uh, să reducă impactul utilizării energiei și uh, combustibililor asupra mediului, iată că s-a transformat în altceva. Acum uh, ne regăsim într-o situație destul de neplăcută și nu cred că este momentul potrivit pentru a da și alte vești proaste europei. Deci uh, eu uh, apreciez faptul că doamna Viles a făcut uh, niște eforturi pentru a progresa pe calea cea bună și acest lucru se vede în text, deoarece recunoaște nevoia ca noi să dăm orientări statelor membre în ce privește utilizarea de combustibili ele cer comisiei un raport uh, specific, un raport dedicat special acestui sector, ceea ce ne va permite să degajăm propuneri noi, dar pe care să le adoptăm la un moment mai oportun, când companiile vor putea să facă față schimbărilor și uh, prețului mai ridicat la combustibili. În ce privește transportul aerian și cel maritim, eu propun ca, dată fiind criza prin care trecem, știind că transportul maritim este complet globalizat și se confruntă cu dificultăți foarte mari, propun deci ca noi, Uniunea Europeană, să ținem cont de aceste lucruri și să ținem cont de faptul că la OMI s-a făcut un oarecare progres, precum și în alte organizații regionale. Dacă considerăm că acest progres nu ne mulțumește, ar trebui să luăm acțiune unilaterală, noi, Uniunea Europeană. Dar, repet, la momentul cel bun. În ce privește porturile, am depus amendamente cu aceeași intenție de a facilita accesul la electricitate. Am vrut să ne asigurăm că se facilitează accesul deoarece noi vrem ca porturile noastre să devină noduri competitive mai bine gestionate decât în trecut. Dacă doamna Vils este de acord cu compromisurile, atunci și noi vom putea să o susținem pe tema acestui aviz. Mulțumesc. Domnul De Bacher. Dank u wel, voorzitter. Ook eh, van onze kant natuurlijk eerst dank aan de rapporteur voor eh, de goede... Mulțumesc, mulțumesc și raportoarei pentru spiritul de cooperare și de colaborare de care a dat dovadă în acest dosar. Pentru liberali, cel mai uh, important obiectiv este să ne asigurăm că comportamentele evoluează. Adică, nu vrem pur și simplu să umflăm uh, bugetele statelor, nu asta e este finalitatea directivei. Ah, există aici o prevedere în legătură cu utilizarea comercială a motorinei. Ei bine, trebuie să existe o perioadă de tranziție rezonabilă. Nu putem cere prea mult dintr-o dată. Și acest lucru trebuie să apare clar în text. Trebuie ca după 5 ani să aibă loc o evaluare și atunci ne vom da seama când vom putea să nu mai facem distinția între utilizarea comercială și necomercială a motorinei. Apar aici mai multe scutiri, mai multe derogări. Cred că e important să creăm condiții echitabile pentru concurența diferitelor tipuri de carburant. Deci aceste excepții și derogări trebuie limitate la maximum. Avem uh, o derogare pentru transporturile publice, dar nu văd de ce am face același lucru și pentru taxiuri, de exemplu. În ce privește consumul de carburant în transportul maritim și cel aerian, cred că trebuie să ținem cont de realitățile de astăzi. Uniunea Europeană trebuie să fie un motor, o primă forță pe scena internațională. Dar uh, nu putem face acest lucru fără avantaje. Trebuie să ținem cont de faptul că aceste două sectoare sunt aparte în scena mondială a concurenței. Deci nu putem să facem eforturi uh, doar noi, pe când celelalte întreprinderi să fie scutite. Considerăm că electricitatea trebuie să fie stimulată, producția și consumul eficient. Deocamdată pot să vă mai spun că părerea noastră este că există multe scutiri și ar trebui ca ele să nu fie permise, pentru că nu vrem să lăsăm o portiță deschisă exceselor. În al doilea rând, am mai spus-o și o repet, noi credem că politica Comisiei trebuie să fie și politica noastră din punct de vedere tehnologic, deci fiecare tehnologie trebuie să aibă o șansă să se dezvolte. Și, de asemenea, trebuie să păstrăm principiul neutralității din punct de vedere al tehnologiei utilizate. Dar în liberal vom mai uh, prânge această dezbatere. Domnul Zile, mulțumesc, vreau să încep prin a-i mulțumi doamnei Vils pentru faptul că s-a luptat să ajungă la un compromis în această situație dificilă. Mai întâi vreau să spun că noi, conservatorii și reformiștii, nu sprijinim această propunere a Comisiei. Prin urmare, noi vom susține amendamentul 11 al domnului Koch. Dar am înțeles că nu vom putea obține o majoritate, așa că profităm de această ocazie pentru a ne explica poziția. Mai întâi, de ce considerăm că această propunere nu schimbă de fapt nimic în mod radical în uh, domeniul energetic? De ce ea reduce posibilitatea de a reglementa situația într-un mod pozitiv? Considerăm că perioada de tranziție intervine într-o situație economică foarte dificilă situația aceasta s-ar putea stabiliza doar într-un viitor mai îndepărtat sau chiar foarte îndepărtat. În ce privește benzina și motorina, cred că ar fi foarte greu ca industria să țină pasul cu ultimele evoluții. Și acum, în ce privește uh, propunerile 3, 4 și 5 ale doamnei Wills referitoare la aviație, noi considerăm că ele nu sunt viabile, deoarece Europa depinde de contractele cu ACI, de contractele cu Organizația Maritimă Internațională. Și nu putem considera că aviația este uh, sau se comportă la fel cu sectorul rutier. Industria aviatică europeană presupune ca un uh, avion să poată tranzita spațiul european fără a se opri să alimenteze. În ce privește propunerea domnului de Bacher și neutralitatea tehnologică, da, este un lucru pozitiv. și cred că rămân multe de făcut pentru ca acest uh, proiect uh, să fie unul bun. Deci nu îl putem susține. Si, monsieur le président, à mon tour de remercier la rapporteure. Doamna Giron, mulțumesc, țin să mulțumesc și eu raportoarei pentru munca sa. Eu consider că raportul este foarte bun și vreau să spun trei lucruri. Cred că costul energiei este un mijloc, o pârghie foarte importantă prin care putem modifica comportamentele sau internaliza costurile externe. S-a spus acest lucru și uh, anterior și când am uh, primit aici reprezentanta Agenției pentru Mediu. Deci, iată, avem la dispoziție un mijloc pe care îl putem folosi. De asemenea, sunt conștientă de uh, situația în care se găsește sectorul transporturilor, dar cred că putem uh, putem să-i ajutăm pe producători și pe transportatori, propunându-le, de exemplu, ca ei să crească prețurile și noi să-i subvenționăm. Deci trebuie să existe și combustibili comerciali. Iar în ce privește fluctuațiile petrolului, ele vor continua, așa că nu putem uh, să așteptăm la infinit un moment oportun. Va trebui eventual să anticipăm, dar va trebui să și acționăm. Iar în ce privește aviația, da, impozitarea cherosenului se poate face la scală europeană. E drept, există avioane care pot uh, să tranziteze spațiul nostru fără să se opri să alimenteze, altele nu, dar în orice caz, eu cred că nu este indispensabil să existe un acord la scară internațională prin OACI. Iată, pe scurt, care este părerea noastră. Avem câteva amendamente care vor consolida poziția raportoarei. În orice caz, nu consider că ar trebui să cerem anumite lucruri în Cartea Albă și altele în aviz. Cred că trebuie să fim coerenți. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mulțumesc, doamnei Wills. N-am să repet ceea ce au spus antevorbitorii, vreau doar să sublin un detaliu, sau poate nu chiar detaliu. Am fost surprins să văd că Comisia a exclus taxiurile din um, modalitățile de transport în comun. Și, în al doilea rând, taxiurile adesea sunt fie uh, niște asociații, fie niște um, micro-întreprinderi. Deci le va fi foarte greu să reziste la aceste condiții năsprite. Nu știu dacă le putem uh, impune surse de energie alternativă. Cred că ar fi, de fapt, o abordare punitivă la adresa lor. Eu cred că ar trebui să îmbunătățim profilul energetic și profilul emisiilor, dar n-ar trebui să îi uh, năpăstuim de dreptul pe taximetriști. Aș dori să putem să includem taxiurile în categoria cea bună. Mulțumesc. Președintele, domnul Alcadraui. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte subcint. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și vreau de asemenea să le mulțumesc tuturor colaboratorilor dumneai ei motorina folosită în scopuri comerciale, scopuri uh, profesionale. Cred că trebuie să ajungem cu toți, toții la un numitor comun. Însă pentru a ajunge la acest numitor comun avem uh, nevoie de timp. În orice caz, trebuie să ajungem la un numitor comun cu privire la excepții. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, aici se vorbește în esență despre transportul maritim, despre transportul aviatic. Ei bine, eu uh, personal nu sunt de acord cu acordarea prea mult de, unei prea mari libertăți uh, aplicării principiului subsidiarității. Eu cred că avem nevoie de reglementări europene ale acestor sectoare. Propunerea domnului De Bache la amendamentul 24 este o propunere foarte, foarte bună. Și încă ceva. Tot excepțiile. Excepțiile care vizează fluxurile. Da, suntem de acord cu doamna raportor, avem nevoie de stimulente uh, în acest context, asta pentru a putea, într-adevăr, lupta împotriva poluării. Să ne gândim doar la marile porturi, unde poluarea este imensă. Motoarele navelor funcționează foarte, foarte mult. Dacă am decide să închidem, să oprim acele motoare din când în când, cred că tare multe am atinge. Domnul Cumuțacos. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru tot ceea ce a făcut. Dați-mi voie să fac un comentariu subcint la rândul meu. Un comentariu cu privire la amendamentele 1 și 3. Știm cu toții că propunerea originală uh, respecta echilibru în ceea ce privește impozitarea transportului maritim. Eu însă cred că aceste amendamente, două amendamente, pun sub semnul întrebării tocmai acea poziție asupra căreia am ajuns la un consens în cadrul Comisiei. Eu voi vota împotriva acestor două amendamente și dați-mi voie să vă explic din ce motiv. Se vorbește aici despre impozitarea combustibilului utilizat de nave. Deci îi, îi, vor, îi uh, obligăm pe oameni să meargă să-și cumpere carburanții din afara Uniunii Europene pentru a nu fi impozitați. Deci vedem că uh, reglementările noastre vor duce la o scădere a competiției pentru că carburanții vor fi cumpărați în afara Uniunii Europene și se vor uh, înregistra schimbări la nivelul costurilor de operare. Pe termen lung nu vom reuși prin aceste reglementări să scădem emisiile de dioxid de carbon. Nu, nici pe departe. Din potrivă, această reglementare va submina principiul comodalității și tocmai de aceea eu voi vota împotriva compromisurilor 1 și 3. Mulțumesc! Domnul Kramer, da, principiile pe care le decidem sunt minunate, dar în momentul în care vine vorba de punerea lor în aplicare, apar tot felul de contraargumente. În uh, raportul nostru cu privire la directiva uh, privind Eurovinieta, am decis o internalizare a costurilor externe. Ei bine, acum avem șansa de a pune în aplicare acest principiu și nu o facem. Știm că există o mare diferență între mijloacele de transport, știm care sunt diferențele de impo- impozitare în diferitele state membre asupra diferitelor uh, modalități de transport. În Germania, spre exemplu, sistemul feroviar este impozitat cu 19%, în, timp, transportul, în același timp transportul aerian nu este impozitat. Acum că avem ocazia de a pune în aplicare principiile pe care le-am decis, nu o facem. Acum că avem șansa de a mulțumi micii uh, cetățeni care tot trebuie să plătească pentru criză, fie că vorbim despre greci, fie că vorbim despre francezi și în curând vom vorbi și despre, despre germani, e bine, acum când avem ocazia de a-i uh, scuti de anumite uh, costuri, noi nu o facem. În schimb, îi ajutăm pe multimiliardari să zboare la costuri reduse. Ei bine, în această perioadă trebuie să le spunem, să, să facem în așa fel încât privilegiile să dispară, să, să, trebuie să facem în așa fel încât echitatea socială să fie într-adevăr aplicată. De ce să-i punem pe cetățenii europeni să plătească pentru tocmai cei care au suficienți bani pentru a călători. De ce cetățenii trebuie să acopere costurile biletelor? Eu cred că acum a venit momentul să, să schimbăm acest paradigmă, această paradigmă. În același timp, dacă e să luptăm împotriva schimbărilor climaticilor, atunci trebuie să luptăm sau să schimbăm sistemul de transporturilor. Dar tocmai de aceea avem nevoie de o competiție echitabilă în uh, acest uh, domeniu al, tra- în acest domeniu al transporturilor. Dacă nu vrem să punem în aplicare uh, principiile făcu- discutate până acum, atunci haideți să discutăm o altă propunere. Haideți să renunțăm la absolut toate uh, impozitele care sunt achitate de vieții uh, Contribuabili. Și acum amendamentul 24. Da, Uh, totul e foarte, foarte bine formulat, însă acolo în final Uh, se spune că toate acestea vor fi puse în aplicare atâta timp cât se va ajunge la un acord internațional, la nivel mondial. Ei, nimic nu se face atâta timp cât uh, e nevoie de acest acord la nivel mondial. De ce se vorbește despre acordurile mondiale? Pentru că uh, știe toată lumea că aceste acorduri nu vor putea niciodată uh, să fie încheiate. Și, practic, facem propuneri care nu vor fi puse niciodată în aplicare. Ei bine, haideți noi, Uniunea Europeană, să ne asumăm Uh, rolul de lider, într-adevăr. Haideți să, să impozităm pe cei care în, vin în Uniunea Europeană, pentru că impozitele stabilite la nivel european uh, să, o să vedeți dumneavoastră, vor fi uh, preluate și de ceilalți. Deci haideți să nu așteptăm acordurile acestea internaționale. Europa este atât de mare, e clar că vor exista întotdeauna oameni care vor vrea să vină în Europa. Haideți să impozităm cherosenul, pentru că ne putem permite lucrul acesta, uh, pornind de la premisa că oamenii care vin în Europa vor trebui să meargă înapoi și vor fi dispuși, prin urmare, să plătească aceste impozite. Domnul Koch. Vă mulțumesc, domnule președinte. Văd că ne confruntăm cu o situație de criză, dar nu schimbăm lucrurile. Uh, Um, am uh, cercetat personal toate uh, actele legislative care ar putea duce la ameliorarea situației. Uh, ei bine, pornind de la această analiză a mea, eu consider că această directivă privind uh, impozitarea combustibililor nu ne ajută absolut deloc la îmbunătățirea și eliminarea efectelor negative ale crizei și tocmai de aceea am introdus un amendament în acest sens. Vă mulțumim foarte mult. Cineva din partea Comisiei dorește să comenteze? There is a representative. I'm merely asking... Este un uh, reprezentant, reprezentant. Știu, dar vrea cineva să comenteze? Domnule Dima, doriți să luați cuvântul? Sau domnul Sivkov? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Jivkov. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doar câteva cuvinte cu privire la esența acestei dezbatere. Dezbateri, de ce nu am propus uh, impozitarea combustibililor în transportul maritim? aerian, îmi cer scuze. Deja v-am oferit uh, explicații, dați-mi voie să mă mai dau câteva explicații. Noi considerăm că această directivă DIE ar trebui să acopere acele sectoare care nu sunt acoperite de sistemul ETS. Și din 2012 sistemul aviatic va fi inclus în acest sistem de uh, taxare a emisiilor și, prin urmare, noi nu credem că acest sector ar trebui să fie menționat în această directivă. În ceea ce privește transportul maritim, da, aveți dreptate, trebuie să studiem efectele pe care impozitarea l-ar putea avea asupra acestui sector. Nu avem inițiativă în momentul de față din partea Organizației Maritime Internaționale, însă cu toate acestea Comisia pregătește o analiză de impact și ca urmare a acestei uh, Um, analiză de impact, se prea poate să venim cu o propunere legislativă în al, al treilea trimestru al anului 2012, atâta timp cât nu vor veni propuneri din partea organizației internaționale. Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că votăm mâine asupra acestui aviz. Comisia ECON va vota pe 24 ianuarie. Ajungem astfel la finalul ordinii noastre de zi pentru această după amiază. Vom începe reuniunea coordonatorilor în 10-15 minute când toți coordonatorii vor fi prezenți. Deocamdată declar ședința închisă și vă reamintesc ca mâine dimineață să veniți cu cartelele de vot. Mulțumesc!